Dear colleagues, I think we, we start because... Dragi colegi, aș vrea să începem pentru că au trecut deja 15 minute. Aș vrea să salut uh, prezența tuturor. După cum știți, întâlnirea este transmisă online, ca și ieri. Înainte să trecem la atelierul privind transparența, să vă informez cu privire la deciziile pe care le-am uh, luat uh, ieri la ședința coordonatorilor. Este datoria mea să vă informez ce am hotărât și ce am discutat. În primul rând, în ceea ce privește avizele, alocarea avizelor, am decis că AFCO ar trebui să elaboreze un aviz în legătură cu uh, ceea ce face acum Comisia Libe un raport din proprie inițiativă privind democrația, statul de drept și mm, așa mai departe. Deci aș vrea ca acest aviz, conform regulii 54, ne permite să identificăm competențe în această zonă și de aceea propun uh, să dăm un aviz la acest raport al LIBE acest aviz a fost alocat pe Apoi vom avea un aviz privind descărcarea bugetară pe 2014. Nu s-a luat o decizie. Discuția s-a concentrat asupra pregătirii unui aviz privind dimensiunea constituțională a unui astfel de aviz în contextul descărcării bugetare a Consiliului. Vom lua o decizie la următoarea întâlnire. A, am mai discutat noile rapoarte care vor fi elaborate de AFCO în lunile următoare. Unul se va referi la democrația electronică, e-democracy, și provocările din acest domeniu. Socialiștii și democrații vor să se ocupe de acest subiect, dar așa mai exprimat uh, interesul și PPE-ul. Am convenit de asemenea să cerem autorizarea, autorizația pentru un raport din proprie inițiativă privind consolidarea securității și apărării comune, aspecte constituționale, cadrul legal și legătura cu tratatul de la Lisabona, cu accent pe implementarea unei structuri de cooperare permanente. Foarte probabil acest uh, aviz va fi uh, elaborat împreună cu AFET. Apoi, vom cere autorizația de a elabora un raport de implementare, care, după cum știți, pentru moment este în afara cotei de alocare a rapoartelor. E vorba de implementarea Cartei Drepturilor Omului a Uniunii Europene în cadrul instituțional al Uniunii și acest uh, raport va reveni cu GUE. Am convenit ca odată ce primim un nou loc uh, disponibil să cerem uh, autorizația pentru un raport din proprie inițiativă privind modelele constituționale pentru punerea în aplicare a legislației europene. De asemenea, un, vom lansa un studiu privind rolul referendumurilor în contextul guvernanței europene și uh, Vom organiza probabil un atelier pe această temă. Poate apoi ne vom gândi și la un uh, raport din propria inițiativă, dar începem cu acest studiu și cu acest atelier. Am uh, discutat și despre misiuni și audieri pentru prima jumătate a anului viitor. Am convenit să avem două misiuni, Atena, care a fost uh, amânată din 2015, și Spania, dar încă așteptăm uh, confirmări din partea eșalonelor superioare ale Parlamentului. Cel mai probabil, pentru a doua jumătate a anului, probabil că Ungaria, Slovacia și Polonia vor fi pe agenda pentru a doua parte a anului. Am discutat și despre audieri și am convenit să avem o audiere privind e-democracy, democrația online, despre Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, de asemenea, ca să vedem care sunt consecințele nefinalizării procesului până acum și pentru a găsi soluții la probleme pentru viitor. De asemenea, am convenit să avem o audiere privind rolul UE în um, cadrul organizațiilor internaționale la ONU și așa mai departe. De asemenea, Comisia PETI ne-a transmis informația că un cetățean italian ar dori ca Parlamentul să se asigure că oameni ca el, el este membru al forțelor armate uh, staționat peste hotare, că oameni ca el pot participa în procesul electoral. Deci trebuie să ținem cont și de acest, uh, acest subiect atunci când vorbim despre reformarea sistemului electoral european. Trebuie să vă mai informăm că ieri s-a confirmat uh, întâlnirea mixtă AFCO-AFET privind uh, politica externă și reprezentarea Uniunii Europene după tratatul de la Lisabona pentru luna octombrie, după tratatul de la Lisabona, însemnând că uh, vedem ce s-a întâmplat de atunci încolo și ce se va întâmpla de acum înainte. Uh, va participa domnul profesor Gutracos de la Universitatea din Londra și domnul Silvestri, fostul uh, președinte al Institutului pentru uh, Politica Externă din Italia. Dacă nu aveți observații, înțeleg că Comisia noastră sprijină deciziile coordonatorilor. Acum, vă amintesc că vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans, a trebuit să plece în Italia în contextul problemei cu migrația și nu poate fi astăzi cu noi. Totuși vom discuta despre problemele pe care vreau să le discutăm și cu dânsul într-o întâlnire cu experții pe care i-am invitat și totul are loc în contextul raportului uh, Gigold Domnul Gigold este raportor pentru acest aviz din proprie inițiativă privind transparența, responsabilitatea și integritatea instituțiilor europene. Din câte înțeleg, dânsul dorește să avem o abordare cât mai coerentă a acestor chestiuni în Uniunea Europeană și în instituțiile europene în sprijinul activității sale și pentru a da vizibilitate acestui aviz, am convenit să elaborăm studii elaborate de DGIPOL, Departamentul pentru Politici și Afaceri Legislative și Constituționale, care se referă la aspecte constituționale uh, privind um, reprezentarea Uh, intereselor speciale. Al doilea studiu se referă la declarații de interese financiare și monitorizarea lor în legislaturile naționale. Aceste studii au fost distribuite și autorii lor, domnul David Cohen și Roland Blomeyer, au fost invitați astăzi aici și să prezinte aceste studii îl avem între noi și pe domnul Ianoș Bertoc, un expert de seamă în aceste chestiuni, care este șeful uh, diviziei privind uh, integritatea sectorului privat de la OECD. Nu știu dacă să vă spun și dumneavoastră uh, expert sau politician. Probabil că dumneavoastră doriți să uh, începeți. Uh, Mă adresez acum domnului Ianuș Bărtoc, care va vorbi în numele OECD, pentru că foarte multe lucruri se petrec acum acolo din punctul de vedere al transparenței și integrității. Poate vreți să ne uh, povestiți ce se întâmplă acolo. Mulțumesc foarte mult, este o plăcere să mă aflu aici și să uh, văd care este și perspectiva națională a acestor noi, OECD uh, include majoritatea statelor membre din Europa, dar avem și membrii din uh, NAFTA, din America de Nord, din Africa, America de Sud, Chile, Japonia, apoi Corea, Australia și Noua Zeelandă. Deci aș vrea să vă dau această perspectivă, acest, acest context and highlight first what is the main și să subliniez care este principala preocupare în statele OCDE. După cum vedeți, în ultimii 5-6 ani, practic, avem un deficit de încredere. Deci contextul în ziua de astăzi este unul al pierderii de încredere. Dacă comparăm situația dinainte de criză cu cea prezentă, vedem că scăderea a fost de cam două treimi. E o scădere fantastică de încredere în instituțiile publice. Dacă vă uitați care sunt corelările și cum se leagă acest lucru de uh, restul Uh, unul dintre factorii care contează cel mai mult este transparența. Transparența și uh, măsurile anticorupție trebuie să fie foarte uh, bine corelate, pentru că ele sunt ambele um, factori determinați pentru încrederea publicului. Datele furnizate de Institutul Gallup arată că uh, încrederea și, de fapt, eficiența măsurilor uh, politice ține de încredere, în primul rând. Acum, uh, referindu-ne, la activitatea de lobby, vom vedea că atât uh, legiuitorii cât și lobbyștii cred că transparența este cea care um, stă la baza activității forurilor europene. atunci când se fac uh, înțelegeri în spatele ușilor închise, uh, lucrurile nu uh, stau bine și aceste lucruri trebuie evitate pentru creșterea transparenței. Cred că statele naționale fac eforturi fantastice pentru creșterea transparenței în 8 state membre s-au uh, adoptat uh, legislații pentru reglementarea activității de lobby în ultimii 10 ani și ca să comparăm cu ultima jumătate de secol, um, în ultimii 50 de ani uh, numărul statelor care au adoptat astfel de legislație a fost uh, exact același. Deci în ultima vreme, mai multe state sunt preocupate de elaborarea și implementarea acestui tip de legislație. Vedeți aici și diversele uh, state la care vă, mă referăm. Recom în uh, recomandările noastre facem observația că testul real este cel al punerii în aplicare și punerea în aplicare începe cu conștientizarea. Puteți vedea aici care este ratingul diverselor măsuri în funcție de legiuitori, dar și în funcție de lobbyști. Veți vedea că nu măsurile în generale uh, sunt cele care sunt eficiente, ci măsurile țintite. Veți observa că uneori accesul la informație sau contactul personal contează mai mult pentru membrii Parlamentului. Dacă ne uităm care sunt efectele instrumentelor existente, începând cu codul de conduită, cum țin cont lobiștii de acest cont de conduită? Și aici mă refer la cele 100 de asociații de lobby consultate de noi, care lucrează cu instituțiile europene. Național, codurile de conduită sunt considerate ca nefiind suficient de eficiente și ca ne uh, reușind să furnizeze suficiente stimulente. Din punct de vedere al uh, conformității, majoritatea asociațiilor lobby nu văd nici sancțiunile foarte eficiente. Deci nici acestea nu prea funcționează. Așa că dar am vrut să vedem care sunt preocupările reale arătate de raportul de monitorizare. Există două Uh, preocupări principale. Una, ceea ce noi numim uh, uși uh, uși rotative. Aici e vorba de măsuri care sunt adresate conducerii de vârf a instituțiilor, dar astfel de măsuri nu există decât în jumătate din statele membre OCDE. Dacă ne uităm la organele legislative, situația este mult diferită, pentru că pentru legiuitori acest fenomen apare foarte frecvent. Orice tip de măsură ce ține de acest mecanism al uh, ușilor rotative este foarte rară. Ca să vă dau Uh, o comparație, în Congresul American, acum 40 de ani, doar 4% din uh, congresmenii care își terminau mandatele deveneau lobiști. Acum trei ani, după ultimele alegeri, jumătate din Senat a luat calea lobby-ului. De ce e atât de important? pentru că aceștia sunt uh, angajați, practic, pentru a furniza acces la factorii de putere. Sunt plătiți ca să facă acest lucru. De exemplu, atunci când a avut o modificare în uh, atunci când are loc o modificare în uh, cadrul acestor tipuri de instituții, o variație de 5% poate duce la uh, variații de până la 50% la salarii. Ce se întâmplă și invers, că atunci când lobiștii intră în uh, instituțiile de uh, luarea deciziilor, iată, nici aici, nici această situație nu este reglementată în peste jumătate din statele OCDE. Vedeți, acestea sunt practicile. Studiul arată că Sigur, nu sunt restricții, dar dacă ne uităm cât de mulți lobiști au fost înainte oficial guvernamental, numărul este foarte mare. Deci este o practică curentă. O altă preocupare se referă la lobbying din interior lipsit total de transparență. Grupurile mari de influență devin chiar parte a procesului de decizie prin grupuri de consultanță și grupuri de experți. Deci, în anumite state membre există restricții, în majoritatea statelor, poate trei pătrime, însă nu dispun de astfel de restricții. oficiali de rang uh, înalt și lobbyști uh, pot deveni experți și membri ai unor uh, grupuri consultative care influențează legisia, decizia legislativă. Dintre lobbyști, 18% dintre lobiștii de vârf fac parte din astfel de grupuri uh, consultative și o practică răspândită. De ce este asta o problemă? Pentru că în marea majoritate a țărilor membre nu există măsuri care se oblige să furnizeze informații sau să facă publice, disponibile publicului anumite informații în legătură cu componența acestor grupuri de experți. Deci, în concluzie, aș vrea să mai subliniez încă o dată că conformitatea, punerea în aplicare și stimularea ține de modalitatea așa mai bună de a elabora aceste instrumente care să permită atingerea conformității. Relatively um, al doilea aspect, uh, foarte important, îl reprezintă lipsa datelor. Lipsa datelor cu privire la impact, lipsa datelor în legătură cu ce funcționează și cum. Care sunt instrumentele pe care le putem considera eficiente și cum ar putea funcționa. Deci care e impactul real. Și un al treilea element reprezintă măsurile delicate de transparență pentru lopiși care nu funcționează bine. Dacă Uh, sistemul mai vast nu uh, le sprijină și nu le mm, se asigură că sunt puse în aplicare. Pe aceste ultimele trei diapozitive uh, puteți observa chestiuni noi. Am evidențiat uh, poziția lobiștilor, pe de o parte, și a legiuitorilor, pe de altă parte, care sunt uh, informațiile pe care ei consideră utile ca să fie publicate și creșterea cea mai mare o reprezintă uh, informațiile legate de finanțarea alegerilor și a partidelor politice. Deci, legiuitorii, în mare parte, 84%, consideră că acesta este subiectul de îngrijorare cel mai important. Deci, uh, activitatea de lobby și legătura cu finanțarea uh, partidelor politice. Un alt diapozitiv. Vedeți aici cine e acoperit și din perspe perspectiva, din percepția lobiștilor, vedem că au impresia că avem un teren în care legile, regulile sunt uh, aceleași, felul în care guvernele uh, intervin e un domeniu în care sunt, se aplică aceleași măsuri. Deci aici aveți uh, pragurile sau documentele uh, disponibile în uh, sfera publică. Și un ultim diapozitiv care sunt stimulentele. Și aici când spun stimulente, vă pot da exemple. De exemplu, în Regatul Unit să folosesc tot mai multe măsuri concrete. Vă pot da un exemplu în legătură cu birocrația sau administrația inutilă. Uh, întrebarea care se pune este dacă înregistrarea este același lucru cu raportarea. Lobiștii uh, petrec 30 de minute pentru înregistrare e un timp important uh, din punctul lor de vedere, dar întotdeauna acest aspect poate fi dezbătut. Bineînțeles că am putea avea informații, aveți informații pe uh, site-ul nostru, v-am adus și câteva copii ale raportului nostru de monitorizare, dar și aspectele cele mai importante. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Berto. Căsănăm. Mulțumim uh, foarte mult, domnule Berto. Preiau acum uh, conducerea reuniunii de la Dananuta. Uh, mă bucur de faptul că sunt prezent. Acum aș dori să dau cuvântul uh, domnului David Cohen, care este autorul studiului cu privire la aspectele constituționale și instituționale uh, legate de reprezentare, intereselor speciale. Am vorbit de mai mult, multe ori cu el. Um, a predat la Școala de Business de la Londra, la Institutul Max Planck, a primit și un premiu de la Institutul uh, universitar Europa, european din Florența. În 2014-2015 a primit uh, o bursă la același institut, uh, bursa Fernand Braudel, iar în 2008-2009 a beneficiat de uh, o bursă de la Harvard, Fulbright, a participat la um, consolidarea rețelelor de reglementare europene, a, a avut și publicații recente, de exemplu, Handbook on Business and Government, Lobbying the European Union, Institution Sectors Policy. Vă rog, aveți cuvântul pentru un sfert de oră. Mulțumesc pentru această prezentare foarte elogioasă și lungă, de 25 de ani. Uh, studiez uh, activitatea de lobbying, e o, un rezumat bun al acestei uh, introduceri și am uh, finalizat și un studiu cu privire la uh, ușile rotative sau turnate de la Bruxelles, dar acum se numesc mai nou uși glisante, pentru că e uh, un domeniu care uh, e în tranziție permanentă, uh, implică și uh, entități private, nu numai uh, instituții publice, e obiectul unui studiu pe, de care nu mă ocup însă astăzi. Astăzi aș dori să mă refer la raportul care a fost publicat în această săptămână și care ar trebui să fie disponibil tuturor pentru uh, Comisia de Afaceri uh, Constituționale, care studiază rolul și distribuirea grupurilor de interese, mai ales în Parlamentul European, și se bazează pe o analiză statistică a Registrului de Transparență, a datelor privind acreditarea lobiștilor de la Parlament și o analiză a audierilor la care lobiștii participă și un studiu unic din uh, informațiile mele, uh, un studiu al uh, situației eurodeputaților. Perioada studiată este aprilie și septembrie anul trecut. 71 de, răspunsi, de răspunsuri am primit, deci 10% din eurodeputați. Raportul uh, are cam 100 de pagini, o să vă fac doar câteva uh, uh, observații și dacă vă interesează acest subiect, vom, vă putem pune la dispoziție date mai detaliate. Prima parte a raportului analizează numărul de uh, de grupuri de interes, densitatea, activitatea lor. Am încercat să facem o clasificare în funcție de interesele posibile, dar în, func- în funcție de rapoartele de prin proprie inițiativă, uh, rapoartelor legislative și așa mai departe. Am încercat să vedem cine uh, duce această activitate, unde o face și am încercat să emitem recomandări în ceea ce privește accesul, resursele uh, financiare care decurg din aceste diverse tipuri de lobby. Am făcut și recomandări în ceea ce privește diversitatea, felul în care procesul politic ar putea fi influențat, mai ales din punct de vedere creștere al transparenței și al uh, responsabilizării. Uh, acest studiu avea ca obiectiv și să identifice persoanele care uh, abordează eurodeputații, frecvența, cum uh, eurodeputații răspund și de asemenea percepția a uh, uh, registrului de transparență. Deci uh, aveam, uh, porneam de la 20-30 de întrebări, nu o să vă pot da decât câteva răspunsuri succinte. Am uh, studiat activitatea de lobby uh, în funcție de toate comisiile din Parlamentul European. Aici aveți un uh, tabel, un prim tabel, care reprezintă Uh, persoanele acreditate între comisii între 2012-2014. Ce uh, reiese dacă vă uitați uh, la asociații, constatăm că există cam 50% de interes în aceste grupuri de interes în uh, Parlamentul European. 23% ONG-uri și 83% uh, sunt uh, companii private. Ce interesant e dacă facem o comparație cu reprezentarea și cu registrul de transparență de la Comisie, procentele sunt aproape identice. 49% activitatea in-house, 26% ONG-urile, poate puțin uh, un procent mai mare, dar aceasta reflectă faptul că Comisia oferă uh, uh, finanțare asociațiilor, de fapt nu asociațiilor, ci ONG-urilor, spune vorbitorul. 12% sunt organizații private. Deci vă dați seama că interesele sunt foarte diferite, poate nu neapărat în ceea ce privește cifra exactă, dar Uh, procentul între Parlament și Comisie. Noi am încercat să vedem dacă există variații în funcție de diversele domenii politice și am defalcat uh, activitatea de lobby în funcție de comisii și am încercat să vedem dacă participarea la o uh, comisie în funcție de interesele politice și de natura comisiei duce la rezultate diferite. Și constatați din această grafică, într-adevăr, grupurile economice, grupurile in-house, activează în domenii sau la comisii uh, care au de-a face cu piața internă, chestiunile de integrare, mediu, protecția consumatorilor, activitatea industrială, deci toate aceste comisii au fost influențate în mod masiv de către grupurile economice uh, sau uh, grupurile in-house, cum le numim noi. Și e logic dacă ne gândim care, e, uh, care sunt nevoile acestor comisii sau care e obiectivul lor. Ele își doresc expertiză tehnică, își doresc să obțină legitimitate, legitimitate în exterior, deci capacitatea de a implementa și de a se asigura că un domeniu politic e, funcționează, e viabil. Un alt aspect, sigur, care de-a face și cu o mm, rată tot mai mare de prime lecturi, apoi uh, rapoartele legislative tot mai multe la aceste comisii. E logică dacă la Parlament cooperezi cu, o comisie, cu comisia, ai nevoie de același nivel de expertiză tehnică. Uh, deci trebuie măcar să încerci să uh, vorbești de la, mm, pe picior de um, egalitate, de expertiză și așa mai departe. ONG-urile, după cum ne așteptam, au mai multe reprezentanți sau mai mulți reprezentanți în comisiile politice. Aceste comisii uh, au fost abordate mai des de ONG-uri, ce are de face mai mult cu cultura, uh, cu uh, legitimitatea, legitimitatea uh, contribuțiilor, când trebuie să iei decizii politice foarte importante, îți dorești ca o comisie politică să fie consultată uh, și să fie reprezentat un grup cât mai divers de interese, la fel ca și Comisia Europeană. Deci diversitatea vocilor care se uh, aud în procesul politic trebuie să fie gestionată. Și deci uh, vedem cum se percep aceste comisii sau de ce sunt ele mai deschise influenței din partea unor grupuri mai diverse. Uh, Uh, sigur că și faptul că comisiile respective sunt mai apropiate de ONG-uri, de preferințele politice și așa mai departe. Și am încercat să, uh, să examinăm și acest aspect în documentul nostru. Un alt aspect interesant îl reprezintă uh, procesul politic în sine și dacă el a dus la o, o diferență. Deci uh, am încercat să vedem uh, Uh, cine a redactat rapoarte din proprie inițiative sau uh, rapoarte legislative sau care au fost, care a fost doleanțele Parlamentului. Alex a făcut uh, o analiză foarte interesantă pentru că a ajuns la o corelare directă între aceste grupuri in-house și rapoartele legislative pentru că intervine procesul de consultare, uh, un fel de curea de transmisie care vine de la uh, comisie înspre uh, grupurile de interes de la Parlament. E un proces natural, am putea spune. Și poate și numărul tot mai mare de uh, rapoarte în, de acorduri în primă lectură. Toată lumea își dorește ca aceste uh, doleanțe, aceste solicitări uh, să fie finalizate în prima lectură într-o fază preliminară, să zicem așa. De asemenea, deci aceasta a fost o corolare directă. Pe de altă parte, ONG-urile au avut mai mult de a face cu rapoartele din proprie inițiativă. E normal, pentru că uh, intervine și Uh, procesul politic uh, în sine, rapoartele din proprii inițiative sunt mai politice prin natură, uh, Parlamentul dorește să stabilească el prioritatea și își dorește să își legitimeze pozițiile politice în arena publică europeană și deci își dorește ca consultarea organizată, dezbaterea publică să fie mai vastă. Un alt aspect pe care l-am analizat, nu am uh, de această dată un grafic, dar în orice caz am încercat să examinăm costul, uh, costul zonelor politice, am uh, încercat să, să studiem activitatea organizațiilor, a companiilor, um, care au fost comisiile pe care le-au abordat uh, și așa mai departe. Am încercat să vedem care au fost uh, mesajele, uh, vocile care au abordat aceste comisii și mm, nu ne-a surprins, am constatat că există grupuri nuclee care au de-a face cu economica, cu interesele, um, interesele companiilor, aceleași companii, aceleași grupuri de, de, de, de lobbyști um, iar Comisia de Cultură, de Afaceri Externe, au fost, aceste comisii au fost abordate mai degrabă de ONG-uri. Deci uh, constatăm cam aceleași linii. Un alt aspect interesant și care poate e surprinzător, dar care arată că Parlamentul European se maturizează în procesul de, în procesul de luarea deciziilor. Sigur că Parlamentul are un rol de control democratic atunci când uh, cooperează cu Comisia și, uh, pe de altă parte, încearcă să-și aducă o uh, contribuție mai tehnică de experți, uh, încearcă să coopereze pe picior de egalitate. A fost convergența a activității comisiilor Parlamentului cu Comisia Europeană. Dacă ne uităm la comisiile de la Parlament și la direcțiile generale de la comisii, sigur că uh, numerele nu sunt identice, dar dacă uh, examinăm raportul, uh, procentele, constatăm că există chiar o egalitate între comisii și uh, direcțiile generale în ceea ce privește activitatea politică. E vorba, bineînțeles, de firmele de consultanță, uh, relații publice, ONG-uri și așa mai departe. Însă, așa cum am spus și înainte, ONG-urile sunt mai puțin reprezentate la Parlament decât la Comisie, um, ceea ce pentru noi Uh, e contraintuitiv, pentru că, încă o dată, Parlamentul European își dorește să se facă portavoce a societății civile, a opiniei publice și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă ne gândim la resurse și mobilitatea de a le uh, posibilitatea de a le mobiliza. Uh, Parlamentul e undeva mai jos în lanțul politic și în calitate de organizație, probabil că dacă îți dorești resurse financiare, îți dorești să Uh, intervii cât mai repede în uh, dezbaterea politică și, așa cum am spus, uh, aceste grupuri sunt încurajate de finanțarea din partea Comisiei Europene și poate ulterior ar fi util să venim cu recomandări în legătură cu ce ar putea face Parlamentul pentru a schimba acest domeniu. În raport există foarte multe date în legătură cu audierile, nu am primit uh, suficiente mm, date, uh, se vorbește despre o uh, amprentă legislativă, dar în orice caz aveți foarte multe date de comparații între registrul lobiștilor, sistemul de acreditare, deci datele de acreditare și datele cu privire la audieri. Un alt aspect al proiectului nostru, așa cum am spus, a fost legat de cerere și cum uh, cererea a interacționat cu oferta uh, oferită de către eurodeputați. Eu. Studiul nostru a încercat să analizeze activitatea Parlamentului, mai ales a europarlamentarilor, în ceea ce privește interacțiunea cu lobbyștii, reacția lor la uh, insistențele uh, lobbyștilor o să vă dau doar câteva uh, indicii, câteva răspunsuri, doar pentru a evidenția câteva elemente. Nu e o surpriză faptul că toți eurodeputații sunt deschiși la activitatea grupurilor de interes. Și aceasta uh, la mm, grupuri foarte diferite, deci uh, firme de consultanță juridică care uh, se înregistrează, asociații Uh, sindicate, companii, ONG-uri, chiar și uh, asociații religioase. Uh, poate că um, uh, prezența lor este mai uh, ușor de pus uh, sub semnul întrebării, dar în orice caz au existat și astfel de asociații. Și aici e o altă, o altă chestiune interesantă, rolul statelor membre în uh, activitatea de lobby la Parlamentul European. Uh, ONG-urile și grupurile in-house sunt cele mai uh, numeroase, dar și cele mai insistente, sunt cele mai uh, active. Uh, deci ONG-urile sunt cele mai active, ele nu sunt atât de numeroase ca grupurile in-house, dar au un impact mai direct și mai vizibil asupra activității. Am spus că statele membre în întregul proces politic intervin, nu numai în fazele politice, să spunem. În ceea ce privește ciclul politic, activitatea cea mai intensă, evident, uh, e atunci când Parlamentul are un cuvânt greu de spus, uh, respectiv amendamentele de la plenară, dar în zonele uh, specifice intervin ONG-uri, companii, chiar la nivelul propunerii Comisiei, pentru că vocea lor e văzută ca fiind importantă. Și aici intervine ce spuneam înainte, maturizarea Parlamentului în procesul politic. În aceste prime lecturi, uh, care merg foarte repede, uh, când documentele ajung la Parlament, uh, deputații și grupurile de interes cooperează în fazele anterioare la procesului față de mandatul precedent al Parlamentului. Din punctul meu de vedere, e unul dintre aspectele cele mai interesante. Deci chiar în faza preliminară a procesului legislativ, atunci când uh, Comisia face propunerea și e în faza pregătitoare, grupurile de interes cooperează strâns cu Parlamentul deja. Uh, pe acest uh, grafic am încercat să reprezentăm grupurile de interese care au contactat deputați în fazele Uh, diferite ale procesului uh, politic. Vedeți unde este activitatea cea mai intensă și cea mai uh, vizibilă în cadrul ciclului politic. Ce e interesant e că toate grupurile de interes intervin în toate etapele procesului politic. Nu repetăm grupurile deci, de interes, repetă, repetă, repetă, dacă vor să aducă o contribuție în procesul politic um, nu se poate vedea uh, grupurile sau nucleele de grupuri care au uh, un rol mai vizibil. Dar în orice caz, consultanța juridică intervine în uh, fazele preliminare când se stabilesc prioritățile la Bruxelles și e logic dacă ne gândim așa, pentru că există actori secundari care lucrează Uh, în anumite domenii și deci e foarte important ca dezbaterea politică să fie bine stabilită de la început. Uh, think tank-urile, grupurile de experți sunt și ele active, încerc să, găsesc, să găsească un dialog, să construiască coaliții care să înlesnească un progres uh, de la, a unei directive în procesul legislativ. Deci toate aceste instituții, acești actori sunt cei mai vizibili în fazele preliminare. ONG-urile, asociațiile sunt mai active. Uh, vorbim aici de faza de formulare și faza de prioritizare. Sunt utilizatorii finali, pentru că sunt uh, cei care trebuie să pună în aplicare și aici, deci e normal să aibă uh, expertiza tehnică cea mai performantă. Trebuie să înțeleagă foarte clar care sunt mizele. Pentru că Uh, ei își aduc, aduc și legitimitate dezbaterii politice. Întrebarea este cum eurodeputații pot să țină cont de uh, acest vacarm al grupurilor de interes uh, atunci când ai o, o capacitate administrativă uh, foarte mică uh, de procesare și într-un timp foarte scurt pentru a se asigura că, deci pentru a trata toate informațiile și statele membre sunt uh, cele mai active în fața politică, nu e o surpriză, dar, așa cum am spus, sunt tot mai implicate în uh, întregul lanț politic. The next one is a sort of revealed... Următoarea parte e referitoare la preferințele. Am încercat să întrebăm uh, europarlamentarii despre preferințele lor și um, li s-a cerut să um, evalueze ponderea politică. Bineînțeles că fiecare are o pondere proprie, statele membre, apoi ONG-urile, asociațiile profesionale și de afaceri, care, bineînțeles, doresc să-și folosească expertiza pentru a beneficia apoi de rezultați și apoi uh, un grup mai puțin influent și mai puțin legitimat um, firmele de consultanță juridică sau uh, de consiliere în materie de politici care de fapt reprezintă pe cineva și nu sunt uh, utilizatori, beneficiari sau uh, actori care implementează diferitele acte. Una dintre întrebări a fost ce vă trebuie ca să aveți influență, ca să aveți acces la informații. Uh, și ne-am referit la amestecul dintre informații politice și tehnice și a fost clar că asociațiile de afaceri, uh, firmele și uh, bineînțeles și ONG-urile au reușit să vină cu informații tehnice la un nivel foarte mare și de asemenea au putut să ofere și informații de ordin politic. Corporațiile mari sau uh, asociațiile mari au și o componentă politică, au și o dimensiune politică și cele care par să aibă mai mult succes sunt se pare cele care uh, combină foarte bine și aspectele tehnice și politice. Și la nivel european, uh, având o înțelegere a bunului comun, dar și la nivel național, adică al bunului privat în fiecare sector individual. Deci, acestea folosesc toate canalele și pot să ofere informații complete, deci nu doar un raport tehnic ci și un context politic pentru acel um, raport tehnic. În ceea ce privește atitudinile față de transparență și, cum spuneam, deja um, europarlamentarii consideră că e ok, e în regulă să fie obiectul lobby-ului din partea tuturor grupurilor și că sunt deschiși și, um, bun, deci am întrebat dacă um, se poate îmbunătăți comportamentul, codul de conduită și deci transparența, ei bine, cam 60% au fost de acord uh, că lobby-ul îmbunătățește comportamentul și transparența îmbunătățește comportamentul grupurilor de interes. Apoi, dacă reduce influența necorespunzătoare a lobby-ului, aici uh, părerile sunt cam 50-50, jumătate la jumătate. Deci, rezultate destul de variate în ceea ce privește capacitatea transparenței de a îmbunătăți comportamentele. Și cred că puțin mai târziu și, de fapt, și în discuția de mai devreme, o să ajungem să atingem și, și ideea sancțiunilor legate de datele din Registrul Transparenței. Într-adevăr, cred că s-a constatat că s-a îmbunătățit transparența. 78% au considerat că acum procesul politic la Bruxelles e mai deschis, mai transparent și mm, ca cineva care a mai uh, studiat și ce se întâmplă în alte părți ale lumii, ar, consider că ar trebui să ne felicităm pentru ce s-a făcut deja. Dar, de fapt, nu se con- schimbă comportamentele celei, cei care se comportă necorespunzător nu vor fi uh, influențați de codul de conduită. Deci, întrebarea până la urmă era dacă acel registru are suficientă forță ca să schimbe comportamentele necorespunzătoare. Și apoi, uh, a cincea întrebare era dacă e transparența utilă pentru grupurile de interes public. Și mulți au spus că da, deci partea bună e că acum suntem mult mai conștienți de interesele mobilizate la Bruxelles și eu și colegii mei am făcut multe analize pe baza registrului ca să vedem cine ce face și unde, însă e mai greu să vezi dacă poți să limitezi, să îngrătești cumva comportamentele necorespunzătoare. Deci, uh, ar mai fi uh, multe de spus despre acest studiu, dar, bineînțeles, nu putem să le prezentăm în câteva minute. Iată, deci acum partea de recomandări. Cred că prima este că Parlamentul ar trebui să se gândească la um, sporirea activității de uh, interese publice din jurul său, în special în ceea ce privește comisiile cu mai puțină activitate. Până acum uh, s-au uh, finanțat anumite consultări care duc la o participare mai largă, la diversitate mai mare uh, în domeniile de politică și economie, economie mai, mai generoase. A doua recomandare ar fi să se sporească în continuare uh, sau să fie susținut în continuare serviciul uh, Parlamentului European pentru cercetare. Știu că s-a extins unitatea aferentă, dar cred că ar trebui să fie susținute mai direct secțiunile și secretariatele și raportorii și raportorii din umbră pentru a fi mai conștienți de uh, activitatea grupurilor de interese și le-ar fi mai ușor să sorteze informațiile foarte numeroase care le sunt puse la dispoziție în perioade din ce în ce mai mici de timp. Deci, încurajarea acestei capacități analitice care să evite, uh, să ducă la evitarea um, lecturării unor uh, analize făcute de alții. Cred, deci, că acest lucru ar da mai multă legitimitate politicilor care trec în primă lectură. Parlamentul ar uh, putea continua să încurajeze pe administrator și pe toți cei din instituțiile europene să comunice, în primul rând, cu interesele speciale înregistrate și care au făcut declarații complete în Registrul pentru Transparență. Și aici revin la ideea de uh, sancționare mai dură și de recompensare mai generoasă, care să încurajeze uh, companiile să respecte în mai mare măsură codul de conduită. Apoi, în al patrulea rând, uh, informațiile referitoare la interesele speciale ar putea fi Uh, puse mai ușor la dispoziția publicului de către Parlamentul European. Cum vă spuneam, a fost greu să găsim urma lobby-ului, să, să depistăm urmele lăsate, dar, pentru că atunci când ne-am îndreptat atenția asupra audierilor, reuniunilor, comisiilor, foarte puțini europarlamentari au uh, optat să folosească această amprentă legislativă. Și sper că s-a or, notat oricum ce s-a spus în audier și uh, în reuniunile comisiilor. Apoi ar trebui ca informațiile care există referitoare la lobby să fie mai transparente, să fie mai ușor accesibile și felul în care sunt prezentate să fie mai uh, prietenos cu utilizatorii. Uh, de exemplu, um, un fișier HTML nu e ușor de folosit. Dacă cineva vrea să verifice rapid ceva, nu e o informație ușor accesibilă, cea din fișierul HTML. Și, în final, mai mult despre uh, datele colectate, ce incluzi în registru, ce pui în datele de acreditare cred că ar fi bine dacă s-ar semna la clar cine participă, la ce comisii dorește să participe, la ce DG-uri se duce și mai ales dacă am putea să vedem mai bine uh, persoanele cu dublu rol sau uh, dublele calități. O companie poate să vină nu doar în nume propriu, ci și în numele unei asociații sau să vină și printr-o firmă de consultanță sau poate să vină într-un parteneriat cu un ONG. Cred că ar trebui ca tuturor intereselor să li se ceară să spună pe cine reprezintă sau ce reprezintă. Să vedem, de fapt, de câte ori o singură entitate, o singură voce se aude în acest proces. Și încă un lucru, și mă refer aici și la ce spunea și Ianos, prezentarea. Poate că ar trebui să includem cumva și Consiliul Uniunii Europene în acest studiu, ca să înțelegem și mai bine fenomenul lobby-ului și felul în care se iau decizii la Bruxelles. Îmi dau seama că acest lucru e foarte complicat și mi-aduc aminte că în noiembrie vă avertizam, fiți atenți ce vă doriți, pentru că odată ce facem un registru pentru toți cei care vin fizic la Bruxelles, o să intrăm în detalii despre coduri de conduită și registru Uh, registre uh, privind transparența din statele membre și așa cum arată raportul lui Ianus foarte bine, există o varietate foarte mare și uh, în materie de astfel de registre și de voință politică în statele membre și s-ar putea să fie greu să um, mergem cu aceste eforturi, cu aceste presiuni către statele membre. Deocamdată cam atât și dacă mai doriți informații, vi le pot da um, puțin mai târziu la o cafea. Mulțumesc, domnule profesor Cohen. A fost foarte interesant și acum trecem mai departe și rog pe domnul Blomeyer să continue. Aveți 15 minute la dispoziție. Suntem puțin în întârziere, dar nu vreau să vă privez de timpul de intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și membrilor Parlamentului European pentru invitația pentru a veni aici pentru a prezenta acest studiu făcut în mai-iunie anul acesta, în care practic am analizat codul de conduită al membrilor Parlamentului European. Nu o să vă răpesc foarte mult timp, o să vă prezint pe scurt. Ne-am ocupat de cinci componente principale, regulile, cerințele de integritate, îndrumarea oferită, pentru a respecta respectivele cerințe, monitorizarea sau uh, verificarea declarațiilor de interes și sancțiunile și raportarea privind funcționarea. Și o să spun câteva cuvinte despre contextul general, după care voi prezenta uh, concluziile și recomandările noastre. Ce am analizat? Codul de conduită pentru europarlamentari, și cred că ni s-a adresat această cerere pentru că la începutul anului am participat la o audiere comună privind uh, transparența, responsabilitatea și uh, codul de conduită în care am prezentat un studiu uh, pe care îl făcuseră mai înainte în legătură cu codul de conduită pentru membrii Comisiei Europene. Am avut noroc că uh, ne-ați cerut să analizăm aceste cod de conduită pentru că am uh, văzut că și grupul uh, Greco, cel de la Consiliul Europei, Statele împotriva corupției, făcuse deja o trecere în revistă foarte detaliată a sistemelor de integritate din toate statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv Uh, la vremea respectivă 20 de, cam 20 de state membre ale Uniunii Europene. Deci am avut multe informații de analizat, am urmat mai multe metode de analiză, diferite abordări, uh, am văzut abordări diferite bazate pe reguli sau pe valori sau combinații între cele două pentru asigurarea integrității și uh, respectarea valorilor și normelor morale. Pentru a vă face o scurtă prezentare, avem mai întâi o hartă care are legătură cu declarațiile de interese și vedem uh, aici țările cu albastru închis sunt țările unde Greco nu a făcut nicio recomandare, unde Greco în mare a constatat că de fapt ceea ce exista la nivel de reguli putea fi considerat bună practică și că funcționa bine. Cu albastru mai deschis a, pentru aceste țări s-a făcut, uh, s-au făcut recomandări, Greco a arătat ce ar trebui îmbunătățit și cu gri avem Danemarca, deoarece are un registru voluntar pentru interese. Codurile de conduită am vrut să vedem în care dintre statele membre există coduri de conduită pentru a ține seama de cerințele de uh, integritate și pentru a oferi îndrumare pentru respectarea acestora. Vedem că în continuare există o experiență relativ limitată cu aplicarea de astfel de coduri. Cred că ambii antevorbitori au uh, menționat Uh, faptul că până la urmă problema e ce funcționează, ce poate fi implementat și vedem că există state membre cu un istoric, cu o tradiție destul de însemnată mm, cu astfel de coduri, Regatul Unit, Germania, Polonia, poate mai mult, de mai mult de 20 de ani și în majoritatea statelor membre o experiență relativ limitată cu funcționarea acestor coduri. Care au fost concluziile? evaluarea acestor rapoarte greco, evaluarea sistemelor de integritate din statele membre ne-au dat mult de gândit pentru a vedea care ar putea fi elementele care ar putea inspira o reformă viitoare sau revizuirea codului de conduită a membrului, pentru, a codului de conduită pentru membrii Parlamentului European. Am văzut că în statele membre există grupuri de lucru pentru a discuta, pentru a vedea ce funcționează și ce nu, de ce e nevoie și de ce nu, pentru a uh, spori încrederea opiniei publice în activitatea noastră. Și prima întrebare era de ce? De ce mai multă integritate? De ce mai multă transparență? E clar care sunt avantajele, o mai mare încredere a opiniei publice, dar să nu uităm și de uh, administrație activitățile administrative, de monitorizare, de exemplu, a declarațiilor de interes, de procesul de îndrumare a europarlamentarilor. Apoi, ce ar trebui să avem în vedere, cum să facem reforma, cum procedăm și i s-au pus multe întrebări interesante. Mi s-a spus, haideți să vedem mai întâi care sunt experiențele existente, să vedem care sunt sistemele care funcționează și să vedem dacă le putem aplica la contextul dumneavoastră. Dacă doriți să alegeți anumite domenii care să fie reformate, atunci să vedem poate care sunt întrebările adresate de membrii Parlamentului comisiilor consultative, să vedem cum putem să procedăm concret. Și am considerat că un, act, un schimb activ de opinii cu statele membre, mai ales cu cele care de curând s-au angajat în uh, procesul de reformare a sistemelor lor de integritate, foarte adesea după recomandări foarte detaliate din partea Greco, și avem exemple din țările de jos, din Suedia, unde s-au creat grupuri de lucru pentru a discuta recomandările și pentru a vedea cum se, cum trebuie să se facă reformele, uneori și în colaborare cu Consiliul Europei, nu trebuie să uităm totuși că uneori tradițiile naționale sunt diferite și că uneori poate nu e nevoie așa de mare de reguli, ci se poate merge pe valori. Sunt argumente de ambele părți. Și încă un lucru care mi s-a părut destul de important e că Există studii care arată că codurile de conduită și sistemele de integritate se stabilesc atunci când deja a apărut o problemă de integritate, a fost un scandal și se reacționează la acesta. Ceea ce foarte adesea nu uh, dă foarte bine în ochii publicului, așa că mi se pare mai bine să vedem uh, un proces continuu și asta am văzut și în unele state membre, că există un grup de lucru permanent care evaluează, revizuiește permanent aceste lucruri și vede cum, cât de bune sunt rezultatele cerințelor de integritate. Poate n-ar trebui să spun recomandări, mai degrabă e vorba de domenii unde ni se pare că o revizuire a sistemelor existente în statele, statele membre ar putea să de idei și Parlamentului European, în sensul că ce să analizăm, de ce să ne ocupăm în codul de conduită a Parlamentului European și ce poate fi îmbunătățit și um, potențat. Deci doar pe scurt câteva lucruri. We very often or we regularly have a declaration of assets. Alesa, avem o declarație de avere, dar nu o declarație a datoriilor și se recomandă ca și această datorii să fie identificate în uh, codurile de conduită. Apoi, în ceea ce privește veniturile membrilor Parlamentului, se discută cât de detaliat uh, trebuie să fie uh, această declarație de venituri. Ea a mai fost uh, revizuită în repetate rânduri și se ajunge undeva în uh, jurul sumelor de 250.000 de euro pe lună, adică foarte mult. Uh, în foarte puține țări am găsit uh, prevederi care care să acopere aceste situații, dar unele dintre statele pe care le-am vizat au astfel de reglementări. Apoi, din nou, o cerință care să se refere la Uh, membrii familiilor, uh, membrilor Parlamentului. Adică veniturile acestora și uh, averea acestora să, și interesele lor să fie luate în considerare la declararea averii și intereselor, dar fără să fie făcute publice. În 12 state membre pe care le vedeți aici cu albastru închis, s-a simțit nevoia um, declarării uh, datoriilor, cum vă spuneam, iar următorul uh, diapozitiv se referă la statele care cer uh, declararea veniturilor membrilor de familie. O a doua componentă a orientărilor o reprezintă experiența Suediei în acest proces de revizuire a sistemelor de integritate a membrilor Parlamentului. Și ne-am uh, uitat și în afara Uniunii Europene pentru a găsi exemple de țări care ar putea să ne dea exemple, să ne inspire în legătură cu elaborarea unei strategii de asigurare a integrității. În cercetarea noastră am observat că nu există o strategie coerentă la nivel uh, european în acest sens, așa că am putea să ne gândim și la acest lucru. În ceea ce privește monitorizarea, problema cheie este organizarea. Statele membre au abordări diferite privind uh, regimul de monitorizare a declarațiilor de interese. Există um, o monitorizare internă de către ceilalți membri ai Parlamentului, există comisii uh, care se ocupă de acest lucru, ca în uh, Danemarca și Olanda. ori, administrația este cea care e însărcinată să facă această monitorizare, dar statele membre au sisteme diferite și este o zonă în care probabil Parlamentul ar trebui să se gândească la o manieră de externalizare a controlului, adică um, să existe o organizație independentă însăcinată cu monitorizarea acestor declarații de interese și verificarea informațiilor. Sigur, în, în cazul acesta ar putea ca o, ar putea ca astfel de organizație să analizeze situația membrilor Parlamentului, dar nu numai și a altor înalți oficiali la nivel european, așa cum noi avem în uh, Spania. Am uh, observat uh, foarte multe critici la felul în care se prezintă declarațiile individuale de interese și de uh, avere. E vorba de acele formulare PDF în diverse limbi. Așa că ne-am uitat în statele membre să vedem care sunt practicile curente prin intermediul Greco. Vedeți că avem câteva state cu sisteme foarte similare dar mai e o culoare foarte închisă, mai greu de observat pe acest diapozitiv, unde aceste documente sunt uh, individualizate. În alte state membre există o fișă foarte lungă care trebuie completată și în uh, țările cu albastru deschis veți vedea că există baze de date în care pot fi uh, căutați anumiți parlamentari sau anumite personalități și uh, se poate vedea care sunt uh, veniturile și interesele lor. În cazul recomandărilor am încercat să vedem și care sunt costurile unei astfel de activități de monitorizare. Am făcut și o mică comparație pe baza informațiilor uh, primite de la Parlament în ceea ce privește numărul de uh, funcționari administrativ care verifică aceste declarații. Parlamentul este uh, de parte uh, în fruntea clasamentului în, frunt, în comparație cu statele membre. În ceea ce privește sancțiunile, studiul afirmă că un cod de conduită fără sancțiuni uh, e ca un tigru de hârtie, e complet uh, inofensiv și ineficient. Trebuie să existe sancțiuni pentru ca să existe încredere în sistem. Noile dispoziții ale codului de conduită uh, practic um, lasă pe um, seama președintelui să uh, vecheze la funcționarea sistemului de monitorizare. În Germania, însă, de exemplu, lucrurile țin de o, uh, un comitet consultativ. Ideea este cum se abordează o încălcare a unei cerințe de integritate. Studiul argumentează împotriva unei uh, revizuiri ci uh, de către um, organizații similare, ci în favoarea și în favoarea unei uh, monitorizări din partea unui organism independent. Știu că există um, rapoarte anuale cu privire la respectarea codului de conduită de către membrii Parlamentului, dar avem unele state membre și țări terțe de asemenea care dedică resurse importante pentru evaluarea performanței membrilor Parlamentului și care, de exemplu, odată la patru ani în Canada, realizează un studiu independent cu privire la performanțele uh, sistemelor de respectare a integrității. Mulțumim! Foarte interesant, domnule Mlumar. Acum avem timp de dezbatere și la finalul dezbaterii, dacă sunteți uh, de acord, Igor, te vă ruga să spui câteva cuvinte dacă nu cumva vrei să intervii acum. Am și interviu, uh, am, am și câteva întrebări. Am și câteva întrebări, de aceea aș vrea să interviu și acum. Bun, atunci începem cu întrebările. Cine dorește să ia cuvântul? Richard? Am o întrebare tehnică. Poate e mai bine să începem cu Svens. Foarte pe scurt, mulțumesc domnule președinte, ca raportor vreau să vă mulțumesc pentru aceste informații interesante. Am învățat mult citind aceste rapoarte și ascultându-vă pe dumneavoastră experții. Aș vrea să spun uh, pe scurt cum stăm. Sigur că așteptam aceste studii pentru că redactarea unui raport fără, în lipsa acestor studii, ar fi fost uh, inutilă. Acum avem rezultatele. Am publicat deja o prima serie de recomandări pe site-ul meu de internet și ele pot fi comentate de către public. Le-am transmis și raportorilor din umbră și pe baza acestora vom prezenta raportul. Sigur că recomandările și uh, concluziile dumneavoastră vor fi luate în considerare. sunt, uh, aș fi foarte încântat să primesc cât mai multe observații pe site-ul meu la recomandările publicate. Pe lângă asta am câteva întrebări de ordin tehnic pentru colegul de la OCDE. Am văzut o corelație interesantă între încrederea publică și transparență. Vreau să știu dacă ați testat și cauzalitatea inversă, adică dacă e adevărat că încrederea crește atunci când crește transparența sau dacă sistemele politice mai populare sunt cele mai transparente. De asemenea, am uh, observat cu interes rezultatele domnului Cohen și recomandările sale. Aș vrea să știu dacă aveți exemple pe plan internațional pentru parlamente sau administrații care au sisteme pentru grupurile de interese și pentru lobby și dacă există vreo recomandare privind un echilibru între aceste grupuri de interese și reprezentarea lor. Cred că e păcat că amprenta legislativă este folosită atât de rar, dar recomandarea dumneavoastră numărul 2 spune că se pot pune limite la numărul de persoane acreditate per organizație. Mai sunt exemple de țări care iau măsuri active ca să se asigure că există o reprezentare corectă a intereselor diverse în cadrul procesului legislativ, pentru că e intrigant uh, din punct de vedere al uh, libertății. E greu să impui anumite uh, reguli. De asemenea, recomandați finanțarea prioritară a intereselor care sunt mai greu de reprezentat, a intereselor mai mărunte. Acest lucru deja se întâmplă la nivel european într-un anumit număr de domenii și vreau să vă întreb dacă ați găsit în studiul dumneavoastră zone în care acest aspect ar fi foarte important. Apoi aș vrea să știu dacă ați putea intra puțin în detalii cu privire la zonele în care ați avut probleme în colectarea datelor. Adică aș fi interesat în principal de felul în care ați găsit informație privind uh, activitatea de lobby la Consiliu și la Comisie și de asemenea la agențiile europene. Aș vrea să știu mai mult ce uh, limite ați găsit în disponibilitatea acestor informații. Și apoi aș vrea să ne spuneți ceva în legătură cu nivelul de transparență pe care l-am atins. Aș vrea să mai știu care dintre grupuri este mai eficientă în influențarea propunerilor și inițiativelor legislative. Pentru că această chestiune ne preocupă și cred că informațiile dumneavoastră sunt foarte interesante. Firmele Uh, de avocatură, companiile de lobby, ONG-urile uh, activează într-un mod foarte diferit și, de exemplu, știm că ONG-urile de obicei iau atitudinea abia când lucrurile ajung la Parlament și sunt discutate deschis. Uh, probabil că fiecare din aceste organizații se implică în mod diferit pe diverse etape ale unui act normativ. Apoi, în legătură cu prezentarea domnului Blomar, nu am înțeles ceva. Uh, baza noastră de date este practic baza de date Greco. Deci, dacă nu are Greco informații recente, nu aveți nici noastră acest raport. Vreau să vă întreb dacă ați putut sau nu să analizați toate statele membre UE, ceea ce ne-ar fi interesat foarte mult. Din câte înțeleg, Croația nu este luată în considerare în studiu. Dar din câte înțeleg, este țara care a pus în aplicare cele mai multe dintre prevederile pe care încă le dorim adoptate la nivel european. Deci, v-aș vrea să știu de ce a fost imposibil pentru dumneavoastră să obțineți uh, setul de date pentru toate statele membre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Richard, vrei să spui și tu ceva? Nu. Am uh, anticipat că <laughs> domnul Gigol avea foarte multe dintre întrebările pe care vreau și eu să le pun, dar mai am câteva de natură tehnică legate de anumite cifre Tabelul 3 uh, și tabelul 16 din raport, care sunt cam la fel, după părerea mea. 3 de la pagina 14 și tabelul 16 de la pagina 42. Cum ați reușit să faceți această defalcare pe comisii? E vorba de declarațiile pe proprie răspundere uh, sau e vorba de declarațiile Parlamentului care trebuie completate prin uh, bifarea unor căsuțe. Mulțumesc, George, mulțumesc pentru prezentări și analize pe care ni le-ați pus la dispoziție în procesul uh, elaborării raportului domnului Giggold foarte utile și pentru noi raportorii din umbră. Ar fi foarte interesant de înțeles care este nivelul uh, de responsivitate, de, de disponibilitate din partea celor care au răspuns la aceste întrebări. Adică, în ce măsură ați uh, văzut lovit de obstacole sau ați întâlnit transparență atunci când ați colectat aceste informații? Apoi, atunci când spuneți că ar trebui să stimulăm uh, activitățile um, comisiilor cu un nivel mai scăzut de activitate, vreau să știu dacă vă referiți la o creștere a volumului sau a intensității activității, pentru că e clar că în cadrul unei democrații participative trebuie uh, angajați toți uh, actorii, dar să vedem cum. Acum, în ceea ce privește declarațiile de venituri și interese, eu vin dintr-o țară care uh, s-a alăturat recent uh, clubului. Am încercat să impunem un sistem de, mon- de mm, monitorizare foarte strict și um, asta în interesul luptei împotriva corupției și pentru consolidarea transparenței. Mă bucur că Croația este una dintre țările care n-au primit prea multe recomandări suplimentare din partea greco, conform diapozitivelor dumneavoastră. Eu am o întrebare foarte concretă. v-ați referit la lipsa de unitate, de, de uh, unitatea titlurilor acestor declarații și CV-uri primite din partea oamenilor politici care lucrează în cadrul instituțiilor. În Spania, nu odată ne-am confruntat cu cazul următor. Anumite persoane spun că dispun de anumite uh, diplome de care de fapt nu uh, ar trebui să, la care de fapt nu au avut acces. De exemplu, cineva spune că a absolvit cursurile unei universități uh, undeva și de fapt nu este așa. Noi, atunci când controlăm aceste uh, declarații, nu ne putem deplasa uh, la universitatea respectivă pentru a vedea și a verifica aceste informații. Deci aceste persoane practic înșală încrederea publicului. V-ați gândit și la acest uh, lucru? Credeți că ar fi util să avem un organism care să verifice acest tip de informații care nu sunt uh, întotdeauna sigure și nu sunt întotdeauna verificate, dar pe de altă parte cetățenii au dreptul să uh, știe pe ce tip de om uh, politic uh, se bazează. Mulțumim. Mai e cineva? Da, mulțumesc, îmi cer scuze. Colegul Castaldo nu este aici, aș vrea să mulțumesc eu raportorilor, uh, experților pentru excelentele lor prezentări. Mă interesează reforma codului de conduită și problema lobby-ului, pentru că această problemă s-a pus, problema lobby-ului s-a pus și în Parlamentul Italiei și au apărut uh, foarte multe probleme legate de conflictele de interese. Pe noi ne pasionează acest subiect și eu, ca membru al Comisiei uh, pentru Cultură, discut uh, foarte adesea problema delicată a drepturilor de autor. Constatăm pentru prima dată îndeaproape ce înseamnă activitatea de lobby, pentru că partidul meu abia a intrat în Parlamentul European. Eu am uh, făcut întotdeauna publice întâlnirile cu organizațiile de lobby care m-au abordat, deși este vorba de întâlniri în spatele ușilor închise. Am luat inițiativa, din proprie inițiativă m-am gândit să fac acest lucru, pentru că m-am gândit că cei care nu pot intra în clădirea Parlamentului trebuie să știe totuși ce se întâmplă aici. Sunt membru grupului de lucru care se ocupă de reforma de reformă împreună cu domnul Corbet și sunt foarte bucuroasă să fac parte din acest grup de lucru. Dar la întâlnirile grupului nostru am pus problema codului de conduită și, din păcate, în ciuda bunelor intenții, Grupul de lucru de care vă vorbeam a decis să nu abordeze problema reformei codului de conduită. Deși chiar codul de conduită spune clar că nu trebuie acceptate plăți din uh, uh alte surse, dar rămâne foarte uh, neclar în ceea ce privește problema consultărilor. Cred că ar trebui să abordăm serios această problemă, pentru că, până la urmă, nimic nu interzice nimănui care are un conflict de interese concret să participe la lucrări ca membru al unei comisii. Și cred că ar trebui să dăm un exemplu în acest uh, sens cetățenilor europeni. Ar fi foarte important acest lucru pentru a ne apropia cetățenii, instituțiile care văd din ce în ce mai îndepărtată instituția noastră și care critică activitatea noastră. Cred că în grupul de lucru din care fac parte vom putea aborda această problemă pentru că este indispensabilă pentru viitorul uh, activității noastre. Ask a question. Aș dori și eu să pun o întrebare, spune președintele. Aș dori să mă adresez uh, domnului Bertoc. De fapt, e vorba mai degrabă de o întrebare teoretică. Vă rog să-mi spuneți dacă greșesc, dar din prezentarea dumneavoastră, transparența și încrederea sunt uh, categorii uh, fixe. Uh, dar, după părerea mea, ele sunt categorii dinamice care evoluează, care se schimbă în spațiu și în timp. Felul în care transparența, de exemplu, este uh, percepută uh, într-un loc, într-un moment, uh, nu e la fel cu mai târziu. Ne puteți spune ceva? În al doilea rând, spuneați că e contraintuitiv, însă din ce am citit eu, nu e neapărat o corelație negativă, dar cu cât nivelul de transparență este mai mare, cu atât este uh, nivelul de încredere mai mic, ceea ce e un paradox, dar bineînțeles că depinde de cultura politică din care provii. Dacă vin dintr-o, cultură politică în care suspiciunea domnește, atunci ai tendința să spui, da, deci uh, dau atât de multe informații publicității pentru că uh, dedesubturile sunt uh, mult mai periculoase. E greu de cuantificat astfel de fenomene. Aș dori să știu cum procedați. Nu v-ați referit decât cu jumătate de gură, dar uh, e adevărat că dacă ești copleșit de informații, uh, nu ai încredere în ce ți se spune. Cum prioritizați, cum stabiliți o uh, ierarhie în acest domeniu? Și până la urmă, și aici e o observație personală, problema transparenței și activității de lobby are de-a face cu felul în care cetățenii percep puterea. Dacă subiectiv simt că au acces neîngrădit, nelimitat la putere sau nu. Și dacă nu, nu cred că transparența e utilă. În anumite circunstanțe s-ar putea să fie chiar inutilă, cu multe semne de întrebare dacă Uh, înțelegeți ce vreau să spun. Deci, vă dau cuvântul în ordine inversă, eventual, în primul rând, uh, domnul Bromayer și ceilalți vorbitori după. Mulțumesc pentru întrebări. Domnul Gigold, aș dori să clarific uh, în legătură cu datele pe care le folosim pentru studii două pachete, raportul Greco, uh, accesibil uh, între uh, începutul lunii mai și mijlocul lunii iunie, deci rapoartele publicate doar atunci. În plus, am trimis un chestionar tuturor statelor membre și administrațiilor publice Datele din raport compilează datele uh, acestor studii, deci raportul Greco și studiile noastre. E puțin diferit, dacă vă uitați și la diapozitive, pentru că de la finalizarea raportului nostru, Greco a publicat alte rapoarte, deci am avut ocazia pentru anumite hărți, de exemplu, să includem informații suplimentare. Și un ultim aspect important, bineînțeles că nu ar fi greu să identificați uh, statele membre unde am uh, avut uh, lacune, puteți reciti codul de conduită, dar din punctul nostru de vedere există o diferență între ceea ce stabilește cadrul juridic și practica care vizează sistemele de, de integritate. Deci am preferat să revizuim uh, rapoartele Greco și să discutăm cu uh, cei care au efectuat aceste rapoarte. Domnule președinte, îmi permiteți, vă rog, tot nu mă am înțeles, spune domnul Vigold. Ce nu înțeleg eu e, dacă mă uit la tabelele din raport, pare că sunt doar țările care figurează în raportul Greco. Nu, din tabele nu reies informații în legătură cu întrebările pe care le-ați pus uh, direct statelor membre. Unde pot vedea răspunsurile la aceste întrebări? Acum înțeleg întrebarea dumneavoastră în sfârșit. Există în tabel spații goale, ceea ce înseamnă că statul uh, respectiv nu a trimis răspunsuri. Deci nu avem informații în legătură cu sistemul din statul membru respectiv. Poate că sunt prost eu, spune vorbitorul. Să ne uităm la pagina 25, la tabelul 5. Nu sunt numai spații goale, sunt și Uh, nu, nu, nu sunt uh, toate statele membre și nu înțeleg care este justificarea pentru aceste tabele. Nu aveți 28 de linii. Numărul de state membre care figurează în tabelul respectiv are de-a face cu ce ne interesa pe atunci. Am examinat raportul Greco din 20 de state membre, situația din 20 de state membre și acolo unde în uh, rapoartele Greco sau în uh, formularele noastre avem răspunsuri, aveți, uh, uh raportul e bifat, uh, tabelul e bifat. E mai clar acum? am considerat că nu e nevoie să examinăm situația din toate statele membre pentru că uh, pentru unele nu aveam deloc informații. Deci n-am putut verifica dacă exista o cerință specifică, pentru că nu am avut acces la documentele respective. Domnul Vigor, nu vreau să vă uh, supăr acum, dar mie mi-ar plăcea dacă tabelele dumneavoastră ar fi complete. Uh, să ne spuneți unde a fost, uh, răspunsul a fost transparent, unde n-ați primit uh, informații, unde nu există astfel de sisteme. Deci pentru mine e relevant dacă știm că o rubrică e goală pentru că nu există o astfel de prevedere în statul membru respectiv sau pentru că nu ați primit informația pur și simplu. Pentru mine, rolul acestui studiu era să vedem în toate statele membre sistemele în vigoare și pentru mine încă nu e clar. Pentru că îmi lipsesc anumite uh, rubrici și aș dori să știu de ce. Mi-ar plăcea să se facă o comparație a tuturor statelor membre cu toate aspectele de fapt, la asta m-am gândit atunci când s-a lansat acest studiu și el nu e finalizat pentru mine. Uh, n-are sens să, uh, acum să ne tot aruncăm mingea de la unul la altul, dar încă o dată consider că întrebarea mea nu e acoperită într-o câtva. Richard Santos, la tank o să-i răspund lui, pentru că e un răspuns succint. ne au dat datele. Parlamentul European are aceste date pentru comisii, pe baza creditărilor. E pur și simplu. Uh, dar nu erau date disponibile public. Uh, biroul de cercetare, după foarte multe insistențe, ne-a, dat, ne-a pus la dispoziție aceste date. Pentru a răspunde la întrebările lui Sven. Prima întrebare era legată de cifre. Aș dori să aduc o clarificare. Nu am spus că ar trebui să fie mai multe grupuri. Cred că democrația și trebuie să încurajeze diversitatea, diversitatea grupurilor. E evident că e nevoie de cât mai multe grupuri pentru a face politică, pentru că e nevoie de schimbul de informații. Grupurile pun la dispoziție informațiile dumneavoastră analizați. Dar nu știu dacă sunteți capabili să tratați un volum așa de mare de informații și să nu fiți uh, copleșiți. Uh, nu mă refeream doar la, uh, deci, la grupuri de lobby. Unele organizații mari au foarte mulți lobbyști, unii au doar un lobbyist, datorită faptului că nu au bani. Unii abordează subiecte foarte diferite și au mai mulți lobbyști. și poate așa se justifică faptul că sunt atât de multe persoane acreditate la Parlament. Trebuie dumneavoastră să hotărâți dacă aveți nevoie de organizații care să aibă atâția uh, lobiști uh, acreditați, dacă nu se ocupă decât cât uh, de o chestiune, de exemplu. Iată răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Domnul Gigold, Parlamentul European, spuneți, ar trebui să se gândească dacă să stabilească limite, pe, o limite pentru organizații sau pe tipul de organizație, asta care este recomandarea 2 din documentul dumneavoastră. Diferă de ce ați spus. Nu. Ce spun eu? Uh, de exemplu, National se are foarte mulți lobiști. Mă refeream la numărul mare de persoane acreditate. În legătură cu al doilea aspect. Continuă acum. Nu sunt la curent cu guverne naționale care să fi impus. Ianoș poate că mă poate corecta să fi impus limite cu privire la numărul de persoane care pot participa. Dar ce aș putea să vă spun, cu excepția a guvernului de la Washington, aveți mai multe uh, grupuri de interes și mai mulți lobiști decât orice parlament uh, pe care îl cunosc eu, uh, dacă ne uităm la cifra absolută. Deci trebuie să uh, luați o uh, hotărâre în ceea ce privește calitatea informației și uh, posibilitatea de a trata această informație. Și aici revin la altă recomandare a mea. Da, nu vă oprește nimeni să aveți foarte mulți lobiști, dar ar trebui și să puteți să tratați, să procesați această informație pe care o primiți de la ei. Un alt aspect e legat de înlesnire Uh, pentru grupurile din societatea civilă, ONG-uri și așa mai departe. Și de această dată nu vreau să dau comenzi și să spunem că trebuie să faceți într-un fel sau altul, sau într-un domeniu sau altul. Dar dacă vă uitați la comisie, comisia uh, înlesnește activitatea ONG-urilor și a uh, reprezentanților societății civile în consultări. Aceste activități sunt subfinanțate dacă vă uitați la activitățile private Uh, care câteodată vin doar la Parlament sau la Comisie. Deci dacă ați putea înlesni consultarea prin invitații pur și simplu sau printr-o finanțare a, sau preluarea costurilor de transport, ar putea ca reprezentarea să crească uh, la comisii. La comisii. Dacă vă uitați la date, vedeți că există domenii politice care sunt mai puțin uh, reprezentate. Poate și pentru că interesul public, n-aș spune chiar interesul public, dar e mai interesul ONG-urilor este uh, mai mic. Dar există alte domenii politice și trebuie de fiecare dată să cântăriți. Ați putea lansa o consultare, dar uh, persoanele respective, pur și simplu din motive legate de bani, nu pot să vină aici. Deci poate ar trebui să încercați să înlesniți, uh, uh, dacă considerați că un domeniu ar uh, avea de Uh, foloase de trase pe urma procesului de consultare. Așa a procedat Comisia pentru a extinde, a extinde pentru a lărgi baza sa de consultare. Referitor la influență, datele cu privire la ONG-uri sunt foarte interesante. Dacă vă uitați la tabelul 4, la pagina 64 sau la toate uh, depozitivele, nu mă refeream la ONG-uri doar eurodeputații. Dacă vă uita, porniți de la roșu, uh, influență minoră până la uh, influență mai mare, 96% uh, sunt, din, deci în proporție de 96% ONG-urile sunt considerate influente de către deputații. Ele uh, participă adesea la proces, vin foarte des uh, la Parlament și sunt actori uh, în acest proces. Când pot participa? Dar întrebarea este când pot? Tocmai, iar în ceea ce privește ciclul politic, și aici mă refer la pagina 63, Aici am încercat să studiem ciclul politic, constatăm că există variații. Cine, când vine, totul depinde de resurse. Unele uh, pot să meargă de la uh, A până la Z, uh, deci de la început până la sfârșit, pentru că au resursele. Alții trebuie să intervină doar la un moment dat pentru că nu au bani. Nu au resurse. Bineînțeles că unele organizații au mai mult de spus la început, de exemplu un think tank, tank care va fi uh, implicat în uh, activitatea preliminară decât uh, în uh, faza de uh, finalizare a legislației. Cei care trebuie să o pună în aplicare și să uh, implementeze textul respectiv. Sigur că în funcție de uh, perioada de, din uh, ciclul politic vei avea alți uh, actori care intervin dar e la fel peste tot în orice țară, pe scena politică există uh, nevoi și puncte de interes uh, în funcție de ciclul legislativ. Pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, um, registrul de transparență am primit doar 71 răspunsuri. Mă întreb dacă, de răspunsuri mă întreb dacă colegii dumneavoastră nu erau uh, la curent sau toată lumea e atât de uh, ocupată cu activitatea de lobby, nu știu, dar în orice caz și uh, numărul de studii universitare pe care le, le, le urmărim. Da, <laughs> cred că e un amestec, spune vorbitorul, dar în orice caz. Uh, în general, eurodeputații sunt la curent cu foloasele pe care activitatea de lobby o poate aduce. Deci oamenii pot să ia hotărâri în cunoștință de cauză. Ehm, procesul de luare a deciziilor a fost îmbunătățit. Și eh, în cheie pozitivă aș spune că cred că Parlamentul European e una dintre instituția cea mai deschisă și mai transparentă eh, cu care am avut eu de-a face și vă pot spune că am avut de-a face cu multe eh, foruri de acest gen. Cred că am răspuns la întrebările, întrebările care mi erau adresate. Ianuș, îți dau cuvântul. De fapt, e și o urmare logică. Întrebarea în legătură cu onestitate, cu răspunsurile din CV-urile eurodeputaților. Nu ne-a spus nimic, pentru că în anumite țări, precum Spania, nu avem legitimitatea să verificăm dacă cineva uh, îi minte pe cetățeni sau nu. N-am analizat acest aspect, deci nu am uh, analizat uh, CV-urile deputaților. Eu pornim de la premisa că persoanele respective sunt uh, oneste și că nu mint în CV-uri. Speram să putem face acest lucru, însă datorită faptului că Parlamentul, atunci când am lansat studiul nostru, era chiar la începutul mandatului, ne-ar interesa, ne la începutul studiului ne-a interesat deci cu un an în urmă am fi putut eventual să verificăm și experiența eurodeputaților, care sunt raportori sau raportori din umbră și competențele, cunoștințele pe domeniul de care se ocupă. Pentru că evident că diferența e uriașă. Mă refer la capacitatea de a mm, aduna informații și de a le trata, mă refer la informațiile de la grupurile de lucru. Sigur că parlamentul, parlamentul se schimbă, deci de la un mandat la altul, apoi apar tot felul de acorduri politice și în urma acestora se dau rapoarte unor persoane și nu altora, dar în orice caz, pentru fiecare comisie ar fi nevoie să avem o memorie instituțională. Ar fi o recomandare foarte utilă, un instrument foarte util. Niciun sistem politic pe care îl cunosc ar permite o astfel de transparență și un nou, uh, o nouă schimbare de gândire. Pentru că chiar și în Statele Unite, când se schimbă guvernul, uh, există totuși administrația permanentă, să zicem, de bază și în uh, Regatul Unit sunt funcționari pe viață în anumite ministere. Deci continuarea o astfel de continuitate a expertizei ar fi un aspect pozitiv pe comisii. Iar în ceea ce privește CV-urile, nu putem decât să ne uh, să credem că nu, nu se minte. Deci întrebarea cea mai grea e cum putem să uh, punem la dispoziție informații în ceea ce privește cauzalitatea sau corelarea negativă. Datele sunt foarte limitate și aici aș dori să vă dau câteva exemple câteva exemple recente și unele mai vechi. Dacă vă uitați la uh, situația din Chile, din Mexic, din ultimii ani, în aceste țări a scăzut enorm încrederea în funcția președintelui, bineînțeles, și în partidele politice și așa mai departe. Impactul negativ al unei astfel de capturi politice, spune vorbitorul, este uh, e foarte greu de dovedit. În urmă cu 10 ani, Uh, știți că premierul canadian a avut, a fost confruntat la, cu un scandal uh, legat de uh, sponsorizarea activității sale politice și de atunci încoace partidul său nu a mai reușit să se facă aleasă. un proverb uh, olandez spune că încrederea sosește pe picioare și pleacă pe cal. Când ai pierdut încrederea, deci încrederea e ce se poate câștiga, se poate pierde foarte ușor și se poate recâștiga foarte greu. Transparența e doar un aspect. Procesul de luare a deciziilor uh, inclusiv e o urmare logică accesului la informații, dar felul în care se iau deciziile e influențat și de integritate, de principii și de valori și așa mai departe ne aflăm la începutul unor astfel de cercetări științifice, dar uh, împreună uh, cu organizații uh, pe, în statele membre încercăm să ajungem la rezultate. Partea privind dezvăluirea informațiilor. Din experiență, vă putem spune că cu cât funcția este la nivel mai înalt, cu atât transparența e mai de dorit. E vorba de dezvoltarea informațiilor financiare, a declarațiilor financiare de interese și așa mai departe. Însă, se pare, conform datelor, că tendința de a verifica două uh, treimi din țările OCD uh, verifică, doar 17-16% compară datele, verifică conținutul. E motivul pentru care în multe țări informațiile sunt dezvoluite opiniei publice pentru ca uh, controlul democratic să se facă la nivel de opinie publică. Sunt de acord cu colegul din Italia, respectiv că o abordare proactivă e necesară. În Italia, în ultimii 20 de ani, am avut de-a face cu trei încercări de a adopta uh, texte legislative cu privire la lobby. Nu trebuie să așteptați. Puteți face lucru acest, acest lucru chiar dumneavoastră. De fapt, în secolul 21 aceasta este așteptarea opiniei publice. Well, it uh, by chance falls to me to thank din întâmplare mie îmi revine să mulțumesc celor trei experți și membrilor pentru o discuție foarte Uh, interesantă și utilă și care ne-a adus uh, mult material la care să ne gândim, mai ales în contextul uh, raportului pe care îl redactează colegul nostru. Deci mulțumim și vă invit să păstrați legătura cu noi pentru că vom dori să mai rafinăm observațiile dumneavoastră în lunile care urmează. Dragi colegi, Vom încerca în continuare să găsim o posibilitate de a discuta cu domnul uh, vicepreședinte Timmermans, dar nici nu vrem să târțim prea mult procedurile. Așa că o să discutăm despre proiectul de raport pe 19 noiembrie, scopul fiind să putem vota în comisie la începutul anului următor și să vedem atunci cum continuăm. Mulțumesc și cu aceasta cred că putem să trecem la următorul punct uh, important de pe ordinea noastră de zi, rolul Uniunii Europene în cadrul ONU. Cum putem să ne atingem obiectivele de politică externă mai bine și voi uh, ura bun venit raportorului nostru, David McAllister, care ne va spune care este situația. Acum, domnia sa studiază propunerile de uh, modificare a raportului și cu siguranță ne poate oferi informații mai multe. Domnule președinte, domnilor și domnilor, mulțumesc foarte mult. Voi încerca să vă prezint pe scurt situația, și anume cea a raportului meu referitor la um, raportul nostru privind rolul Uniunii Europene în Uniune ONU, am primit 41 de propuneri de amendament din partea diferitelor grupuri parlamentare și majoritatea acestora le consider uh, completări bune la um, raportul pe care l-am redactat. În general, facțiunile sunt de acord că Uniunea Europeană, ca instituție, pe termen lung, ar trebui să aibă o însemnătate mai mare în ONU și suntem de acord că trebuie să existe mai mare transparență la nivel ONU, mai ales în ceea ce privește Uniunea Europeană și mijloacele pe care ea și statele sale membre le pun la dispoziție, care ne fac să fim cel mai mare contributor. De aceea e important ca o mai mare vizibilitate asupra um, um, mijloacelor uh, Uh, și eficacității folosirilor să fie asigurată la nivelul ONU. Și de aceea ar trebui să avem un dialog permanent, cuprinzător, în legătură cu um, aceste contribuții ale Uniunii Europene și să avem o transparență mai mare privind uh, fondurile alocate unor proiecte concrete. Pe 16 septembrie m-am întâlnit cu raportorul din umbră și cu excepția um, unui reprezentant al EAC, erau toți raportorii uh, din umbră prezenți și am mai uh, lucrat pe marginea textului și am primit primele propuneri de, am, uh, de amendament. Uh, astăzi, uh, după amiază, în GUE o să uh, fie completate aceste amendamente și uh, practic în aceste amendamente se cere o întărire a poziției Uh, Uniunii Europene în cadrul ONU și uh, pentru o mai bună cooperare uh, a UN-ONU și de o reformă a Consiliului de Securitate al ONU. Pe lângă aceste solicitări, secțiunea SND și uh, GUE au făcut încă o propunere în sensul solicitării ca adunarea generală a ONU să asigure o mai bună democratizare a ONU. Este vorba de crearea un fel, a unui fel de parlament mondial. Mie mi se pare greu să fiu de acord cu această propunere, cu acest compromis și cred că și fracțiunea mea vede la fel acest lucru. Și mai există și doamna Frau Tapadelfo a făcut o propunere orală de modificare în ceea ce privește susținerea unui candidat la viitorul mandat de secretar general al ONU, dar uh, nici aici nu avem o propunere din partea secțiunii. Și am planificat și o reuniune în care să mai discutăm acest raport luna viitoare și cu aceasta vreau să mulțumesc foarte mult și coraport autorilor, raportorilor din umbră pentru buna colaborare. Mulțumesc foarte mult raportorului nostru în legătură cu propunerile de modificare. Bineînțeles că regulile noastre permit ca două sau mai multe grupuri să-și înlocuiască amendamentele cu un compromis și ca raportorul să își spună părerea. Iar în ceea ce privește amendamentul A, care vine din partea unui singur grup, așa apare la noi în tabel, înțeleg că, de fapt, e un compromis propus de raportor, în această calitate de raportor. Și nu e un um, amendament al PPE. Cred că e o mică eroare. Rosie Olainen, mai întâi. Mulțumesc. Mulțumesc și lui David McAllister pentru compromisurile care practic vor să facă în așa fel încât UE să aibă un rol mai mare și statele membre să se coordoneze cu Uniunea în mai bine, astfel încât să vorbească într-un singur glas în lume. Și eu am uh, susținut ideea ca parlamentele să joace un rol mai important în cadrul ONU. Mi se pare că globalizarea aduce pe ordinea de zi tot mai multe teme care sunt importante pentru toată lumea și ar fi logic ca nu doar uh, executivele, ci și uh, organele legiuitoare din întreaga lume să se poată implica. Nu doar cu statut de observator, așa cum se întâmplă în Uniunea Parlamentară, unde sunt și Greenpeace și Amnesty International și altele, și uh, unde statutul cetățenilor nu este bine reprezentat. Aud acum uh, această idee a Parlamentului Mondial uh, care mă cam irită. Nu, nu despre asta este vorba. E vorba ca parlamentele să aibă un rol instituțional în cadrul ONU, asemănător cu uh, cel care începe să se creeze pentru Parlamentul European, adică un for consultativ care să fie informat, consultat, care să poată să aibă și opoziție. Și sper ca după ce de două ori în adunarea plenară în acest parlament s-a votat deci pentru un reprezentant la ONU să nu se facă acum un pas înapoi. Nu putem să purtăm numai dezbatere academice, pentru că așa nu vom deschide ușa pentru mai multă transparență, pentru o mai bună reprezentare a cetățenilor la nivel global. Uh, trebuie să avem o mai mare implicare și a guvernelor, dar și puțin mai mult control a ceea ce se întâmplă la nivelul ONU, adică să se dea informații și cetățenilor care deocamdată sunt foarte îndepărtați de activitățile ONU și care deocamdată nu prea au cum să afle despre ce se întâmplă. Deci sper că delegația PPE uh, nu va reacționa negativ, ci se va arăta deschisă. S-a întâmplat de mai multe ori să ajungem la o soluție amiabilă. Mulțumesc, domnule Leinen. Doamna Staparel. Domnul președinte, aș dori să încep prin a-i mulțumi și domnului raportor McAllister pentru efortul depus și de asemenea și colegilor raportori din umbră din cadrul celorlalte grupuri politice. După cum știți deja, după cum știți deja, eu sunt raportor din partea grupului SND privind acest raport de opinie și așa cum am menționat anterior, și domnul McAllister am avut deja o întâlnire cu ceilalți raportori săptămâna trecută, în urma căruia am căzut uh, și au rezultat mai multe acorduri. Din perspectiva grupului SND am extins textele de compromis propuse de raportor în ceea ce privește cadrul de cooperare între ONU și Uniunea Europeană, precum și reformarea Consiliului de Securitate al ONU. Cu toate acestea, așa cum uh, a fost menționat și anterior, există două puncte asupra cărora nu ne-am putut, de, uh, nu ne-am putut pune de acord și îmi exprim, îmi exprim regretul în acest sens. Primul se referă la înființarea unei adunări parlamentare a ONU și este susținut atât de grupul nostru politic cât și de cel al Stângii Unite Europene. Am prezentat propunerea unui amendament de compromis, compromisul E, dar domnul McAllister nu a fost de acord și regret acest lucru și sper să ajungem la un acord pe acest subiect în final, mai ales că avem și argumentele prezentate înaintea mea de domnul Leinen iar al doilea punct pe care am dorit să-l evidențiez și la care țin foarte mult îl privește alegerea următorului secretar general al ONU. Împreună cu doamna Mercedes Bresso am depus un amendament care solicită susținerea Uniunii Europene pentru un candidat european femeie în această funcție. Chiar dacă acest amendament a fost respins de domnul McAllister, am găsit în rândul celorlalte grupuri politice suportul necesar pentru susținerea de către Uniunea Europeană a unui reprezentant femeie pentru această funcție și, în consecință, am depus un amendament oral vizând această propunere. Am să-i dau și citire. Calls to support a female candidates for the position of UN Secretary General in the upcoming elections. Cred că este foarte evident faptul că amendamentul oral încurajează susținerea candidaților de sex feminin, indiferent de proveniența lor geografică, și sunt convinsă că acest amendament transmite un mesaj puternic de susținere a echilibrului de gen și a promovării liderilor femei în numele Parlamentului European. Mai mult decât atât, pentru că în urma dezbaterilor uh, a fost o ușoară sugestie că nici Parlamentul European nu este un mare susținător al femeilor în funcții de conducere. Aș vrea să, să menționez că egalitatea de gen este un element uh, care, a, care este accentuat și în raportul The Reform of the Electoral Law of the European Union, care este, care este pre, uh, pregătit în cadrul acestei comisii și, de asemenea, acest element de susținere al, uh, al femeilor în poziții de conducere este în concordanță cu amendamentul propus de mine în raportul de opinie. Sper că și celelalte grupuri politice vor fi de acord cu această propunere. Din discuțiile anterioare avute am înțeles că sunt de acord și sper că acest amendament să fie acceptat, de către, să fie acceptat și votat uh, uh, săptămâna viitoare. Mulțumesc frumos! Mr. Schultz. Domnul Scholz. Mulțumesc. Îmi cer scuze colegilor pentru faptul că am sosit târziu, dar am fost la Comisia 3 pentru a discuta despre TTIP și a trebuit să fac o alegere unde să mă aflu. Vreau să mulțumesc raportorului pentru modificările compromis uh, propuse. Noi suntem de acord cu această formulare și am încercat să adăugăm anumite aspecte pe care la început nu le incluseserăm. Dar uh, în urma reuniunii pe tema compromisurilor sper că vom avea totuși un rezultat bun, pentru că e foarte complicat întotdeauna să vorbești despre rolul Uniunii în ONU, fără a politiza discuția și uh, pentru a ne limita la ce ne interesează, am dorit să avem acest aviz împreună cu Comisia AFES și de aceea eu și, num- și grupul meu susținem orice propunere în sensul regândirii uh, rolului instituțional al Uniunii în cadrul ONU fără a discuta în același timp și despre celelalte aspecte uh, politice care vor fi discutate în celelalte comisii. Deci sper că data viitoare vom avea o reuniune bună. Noi vom fi de acord, pentru că s-a spus de ce să nu încercăm să introducem pe agenda ONU și principiul democrației, dar e o provocare lansată tuturor statelor membre. Trebuie ca toate statele membre ale Uniunii să fie de acord cu o candidatură și cred că rolul Uniunii ar trebui să fie acela de a vorbi despre democrația de gen, pentru că democratizarea relațiilor între bărbați și femei ar reprezenta o contribuție foarte utilă ce ar putea să fie asumată de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, Jose Maria. Mulțumesc, domnule președinte. Trei lucruri am de spus. Ca o femeie să devină secretar general o idee, e o idee excelentă. Însă, ar fi vorba doar de o propunere pentru că și alte organisme ar putea să vină cu propuneri asemănătoare. Și poate că dacă ne facem autocritica, ar trebui să începem să facem astfel de propuneri pentru propria noastră organizație. Nici nu știu dacă această propunere ar avea șanse de succes. Dar, mă rog, într-o alegere există șanse. Am avut două președinte femei ale Parlamentului European. Da, știu, dar uh, ca o femeie să devină președinte al Parlamentului, ei bine, în ultimul mandat nu s-a întâmplat acest lucru și cred că nici în alegerile următoare o să lăsăm pe alegători să hotărăscă. Dar e adevărat, am avut măcar Uh, deja două președinte, deci mai mult decât ONU. În al doilea rând, renoirea camerei. Așa cum uh, spunea uh, domnul Leinen, cred că e inevitabil. Va trebui să facem ceva rapid. N-aș dori însă să creăm o cameră nouă oricum, n-aș vrea două camere, ci una care să înlocuiască actuala cameră ineficientă. Pentru că dacă avem o cameră care nu e eficace, n-are niciun rost să o dublăm. Asta e părerea mea. Deci aș opta pentru o cameră. Și apoi, amendamentul C foarte pe scurt și foarte vag face o propunere și arată că se invită la o reformă a Consiliului de Securitate al ONU. Nu e mare lucru. Înțeleg că nu se poate, accepta, se poate să nu se accepte propunerea mea, dar propun să nu avem astfel de propuneri vagi, pentru că dacă ești pentru reforma Consiliului de Securitate, e bine, dar în ce sens concret? Eu mă referam la dreptul de veto. Cred că acest organism ar fi mai democratic dacă dreptul de veto nu ar depinde de unul singur ar trebui să fie ca în alte organisme și instituții din lume să fie nevoie de două sau trei vetouri. Mă rog, mai trebuie discutat, dar trebuie să vedem să facem în așa fel încât să nu mai depindă totul de o singură țară. Mie mi se pare că e o logică medievală. Mulțumesc. Mulțumesc și dau cuvântul din nou raportorului pentru a răspunde. Da, mulțumesc. Cred că discuția de astăzi ne-a arătat că suntem de acord cu multe lucruri. Există și trei aspecte pe care nu suntem deloc de acord. E vorba și anume de rolul, de adun, rolul adunării parlamentare a ONU, care s-ar putea numi Parlament sau nu, în funcție de perspectivă. Apoi, uh, Uh, susținerea unei candidate la funcția de secretar general și iată aici uh, mai avem în această dimineață, domnule Scholz, uh, pentru GUE o propunere de amendament orală. Nu știu dacă pot fi de acord, dar oricum luni de dimineață vom vota, vota democratic și vom vedea dacă ajungem la o, o, un acord. Mulțumesc, mi se pare foarte înțelept și Într-adevăr, votul e programat pentru luna viitoare, 28 septembrie. Mă tem că eu nu voi fi prezent pentru că există și Congresul uh, Partidului Laborist care e într-o efervescență din cauza unor uh, membri, dar mm, oricum vă urez o reuniune foarte bună. Și cu aceasta ajungem la finalul acestei reuniuni. Următoarea reuniune obișnuită este cea din 28 septembrie, cum spuneam deja, și următoarea e pe 22 octombrie. Mulțumesc, se ridică ședința.